Ședința se reia mâine, 10 martie, începând cu ora 8 și 30 de minute. După care, din nou, de la ora 15 la ora 20.